schimbărilor climatice și un program care va începe în Butan în 2012. Mulțumesc raportorului și mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea pe acest punct și votul va avea loc mâine la orele 12 și 30. Uh, Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Țimar, sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară. Da cuvântul doamnei Gabriele Țimăr, raportare pentru 4 minute cetățenii lumii au drepturi ca toți oamenii din lume, inclusiv dreptul la o alimentație corespunzătoare. 12,5 milioane de persoane sunt lipsite de uh, dreptul la viață și hrană. Uh, în Somalia, 30.000 de copii sub uh, 5 ani au uh, murit și sunt uh, un miliard de oameni care suferă de foamete, conform FAO. Deve a fost uh, ghidate două aspecte. În primul rând, dacă Uniunea Europeană își susține responsabilitățile astfel încât cei care sunt lipsiți de alimente să aibă acces la uh, produse alimentare, la apă curată și la surse de energie. În al doilea rând, cum poate Uniunea Europeană să aibă politici coerente atunci când e vorba de politici de dezvoltare pe baza articolului 7 uh, și 208 din Tratatul de la uh, Lisabona. Comunicarea Comisiei uh, de anul trecut de susținere a țărilor în curs de dezvoltare și asistență umanitară în domeniul alimentației, Comisia a stabilit o serie de premise pe care noi le susținem în Comisia DV, însă în multe domenii considerăm că abordarea este nesatisfăcătoare. De pildă, coerența necesară între politicile mai vechi, reforma uh, unde sunt necesare corecții. Și un ajuns mare este faptul că combaterea foametei nu a ajuns la statutul național în politicile instituțiilor internaționale și nu în agenda politică a Uniunii Europene. Uh, Catastrofele procedate de foame, uh, generate de foamete nu vin uh, uh, așa din senin și acest lucru este subliniat în raportul meu. În mod clar, schimbările climatice, speculațiile pe bursele de alimente care duc la o volatilitate a prețurilor, stabilirea uh, prin înțelegerea prețurilor sunt în detrimentul oamenilor, mai ales cei care nu se pot apăra, copii și bătrâni. Ne concentrăm asupra trei domenii importante. În primul rând, susținem și dorim să extindem acest punct. Faptul că o abordare prin prisma drepturilor omului trebuie să fie abordarea uh, principală în ceea ce privește securitatea alimentară. Trebuie să avem uh, mecanisme de control pentru a pune în aplicare uh, și a exercita dreptul la alimente. Apoi, uh, fermele mici viabile, care constituie o soluție pentru combaterea foametei și sărăciei investițiile în agricultură trebuie să crească. Același lucru este valabil și pentru măsuri concrete pentru a lupta, pentru a combate uh, speculația și achiziția de terenuri necontrolată care are proporții mai mari decât s-a bănuit până acum. Cifrele cele mai recente pentru Uganda, de pildă, se vorbește de 22.000 de oameni care au fost alungați de pe pământurile lor pentru că uh, aceste terenuri au fost cumpărate de companiile forestiere. A treia, al treia domeniu important. Avem nevoie de politici uh, coerente astfel încât să nu avem, pe de o parte, uh, politici uh, de dezvoltare finanțate, iar pe de altă parte să avem politici agricole și comerciale care să nu susțină

Mulțumesc, Mulțumesc, Domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, dragi colegi, problema securității alimentare în țările din curs de dezvoltare, mai ales în anumite zone ale Africii, trebuie să fie considerată o provocare, o problemă care trebuie rezolvată foarte rapid pentru că milioane de oameni suferă um, din cauza foametei, lucru inacceptabil din punctul nostru de vedere, pentru că dacă nu rezolvăm problema, ne vom confrunta cu consecințe la nivel global, malnutriție, uh, în primul rând. Uh, comunitatea internațională nu a reacționat destul de rapid și uh, a reacționat insuficient. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să-și consolideze participația la ajutorul Uh, umanitar care să fie transformat într-un ajutor pentru dezvoltare, mai ales în domeniul agricol și în domeniul dezvoltării zonelor rurale. Trebuie susținute și programele uh, de educație cu o cât mai largă participare uh, pentru toți cei care au nevoie de ele. Susținerea pentru astfel de programe ar putea fi un instrument eficient care să ne ajute să luăm, să ieșim din impas. Mulțumesc! potravinová bezpečnosť v rozvojových krajinách je. Mulțumesc, eh, domnule, doamnă președinte, domnule comisar, spune doamna Flașicova Benova, securitatea alimentară e o problemă de viață și moarte în țările în curs de dezvoltare. Vedem asta în Africa. Noi avem responsabilitatea să acționăm și cu metodele corecte de ajutor. Eu sunt în favoarea unui ajutor țintit pentru uh, producția de alimente durabile, pentru că agricultura constituie baza dezvoltării rurale și a economiei în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să încercăm să eliminăm activitățile care sunt prea dependente de resursele externe și trebuie să acordăm atenție specială situației femeilor, pentru că ele sunt cele mai vulnerabile și aș dori să atrag atenția și asupra speculațiilor pe uh, piețele de bunuri care contribuie la creșterea prețului la alimente cu uh, consecințe catastrofale. De aceea Comisia ar trebui să acționeze rapid. Uh, mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc aportare pentru un raport excelent. Cred că una dintre politicile uh, cele mai importante este aceasta. Este o zonă cu multe contradicții. Într-adevăr, nu hrănim lumea așa cum uh, proiectează politicile agricole. Producția de alimente ar trebui să se facă mai ales pe plan local. Nu trebuie să încercăm să Uh, concurăm pe piața globală. Nu trebuie să ne uh, concentrăm pe concurență. Din potrivă, trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare să se hrănească. Însă, ce facem acum? producția noastră depinde de 72% uh, de importuri. Exportăm cam 14 milioane de hectare de producție noi nu hrănim lumea, ci o înfometăm. Astfel de politici trebuie să fie completate de uh, reforme interne. Domnul Ferrera. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutarea unui cadru strategic pentru a ajuta statele în dezvoltare să respecte aceste cerințe în legătură cu securitatea alimentară este binevenită, însă trebuie să ne uităm la detalii. După cum spunea raportorul, trebuie să existe o coerență națională între statele europene și politicile sectoriale, cum ar fi agricultura și energia din Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum se potrivesc aceste două politici, pentru că există contradicții majore între acestea comerțul liber și promovarea unui model de producții intensive pentru a exporta bunuri care uh, distrug uh, fermele familiale. Uh, se folosește pământul fertil pentru producție de non-alimente, lucru care dăunează producției de alimente. Tot ace- toate acestea contribuie la afectarea securității alimentare. Cu cât mai mare insecuritatea alimentară, cu atât crește pericol. Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, iată că discutăm și modul în care putem ajuta țările în curs de dezvoltare care se confruntă cu uh, problemele acestea de penurie alimentară pe care le cunoaștem cu toții. Cum au spus și antevorbitorii mei, noi uh, discutăm aici un raport de foarte bună calitate a colegei Zimmer, care îi mulțumim și știm că uh, Sigur, au existat uh, inițiative din partea Comisiei, pe altă parte, în data de 10 mai, iată, a, Comisia a publicat un document care uh, se referă la țările care se bucură de preferințe uh, comerciale. Nu știu în ce spirit a fost adoptată această inițiativă și nu știu cum această inițiativă este compatibilă cu angajamentul nostru de a ne spori ajutorul pentru țările cu dezvoltare. Mulțumesc! Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda komisie, potravina bezpečnosť v rozvojných pričom postihnuté hladom sú najmä ženy a deti. Foamete repetate lichidează populația acestor state, femeile și copiii sunt cei mai uh, în pericol. Atunci când vorbim despre securitatea alimentară, în raport, aceasta este importantă, este, însă este foarte important ca terenul să rămână în mâinile populației locale. Cumpărarea masivă de terenuri de către investitori străini duce la creșterea sărăciei și la imigrația necontrolată a localnicilor. Noi le luăm oamenilor dreptul de a avea hrană. De aceea trebuie să rediscutăm regulile internaționale legătură cu utilizarea apei și a terenurilor. Uniunea Europeană are dreptul moral de a cere o asemenea dezbatere. Vă mulțumesc. Domnul Șefcovici, are Domnul Șefcovici, mulțumesc că ați dorit să mulțumesc doamnei Simor pentru raportul domniei sale și tuturor uh, membrilor Parlamentului pentru luările lor de cuvânt pe acest subiect foarte important și mă bucură faptul că doamna Țimăr a salutat comunicarea Comisiei uh, și cadrul politic al Uniunii Europene pentru a susține țările în curs de dezvoltare în uh, problemele lor legate de securitatea alimentară din martie 2010 și de asemenea mă bucură faptul că e de acord din prioritățile acestui nou cadru anunțat de Comisie. Poate știți că a existat o dezbatere publică în legătură cu viitorul politicilor de dezvoltare europene care a identificat uh, agricultura și securitatea alimentară ca zone cheie în care Uniunea Europeană trebuie să promoveze o creștere inclusivă și uh, ecologică. Sigur, securitatea alimentară rămâne o problemă prioritară pentru Comisia Europeană, care este angajată să susțină partenerii săi în uh, găsirea unor investiții pentru o deplină securitate alimentară. Noi credem că există potențialul să, de a face acest lucru în țările în curs de dezvoltare. Uh, Sigur, o accelerare a eforturilor devine din ce în ce mai urgentă pentru că noi continuăm să ne confruntăm cu din ce în ce mai multe probleme. Situația actuală în cornul Africii eh, este cea mai recentă justificare a faptului că acum mai mult ca niciodată trebuie să acționăm eh, uniți și să reacționăm și la criza imediată, dar și să venim cu răspunsuri pe termen lung în întreaga lume. E singurul mod în care putem promova securitatea alimentară într-un mod durabil pentru uh, populațiile cele mai vulnerabile care trebuie să devină mai rezistente la aceste crize. Cercetarea și dezvoltarea în uh, domeniul agricol a, uh, va continua să fie o prioritate. Ca reacție la îngrijorările exprimate în moțiunea pentru rezoluție privitoare la contribuția specule, speculațiilor financiare la o volatilitate a prețurilor, aș dori să subliniez că Comisia examinează rolul uh, speculațiilor în legătură cu nivelul și volatilitatea prețurilor la alimente. Oricum, noi trebuie să încurajăm o transparență a piețelor pentru a contribui la o mai bună funcționare a piețelor și să putem să reacționăm rapid și în mod coordonat. Vă asigur că Comisia monitorizează cu atenție situația prețurilor la alimente din ce în ce mai mari și efectul uh, acestui fenomen asupra uh, economiilor uh, vulnerabile și va acționa. Revizuirea a două legi foarte importante, regulamentul privind piețele financiare și instrumentele de piață și financiare și uh, sunt întreprinselor actuală și se așteaptă propunere din partea Comisiei chiar în această toamnă. Măsurile vor fi țintite pentru o mai mare transparență, integritate și stabilitatea piețelor financiare, inclusiv uh, uh, piețele derivative agricole. În plus, asistența pentru alimente trebuie să fie cât mai eficientă posibil. Comisia a semnat o declarație de intenție pentru o mai bună cooperare între uh, Comisie și agențiile ONU. Comisia, de asemenea, este de acord cu Parlamentul că un acces la uh, terenuri, terenurile agricole nu trebuie uh, pus sub semnul întrebării de achizițiile de terenuri pe scară largă, pentru că politicile în acest domeniu sunt esențiale și prioritățile trebuie să aibă uh, terenurile agricole ca uh, țintă prioritară. Aici Comisia susține uh, aplicarea unor politici uh, corespunzătoare și al unor linii directoare internaționale în acest domeniu. Noi credem și că un pescuit durabil are un rol important de jucat în lupta lupta împotriva foametei și a malnutriției. Și vă pot asigura că uh, a, noi vom rămâne cu aceste priorități și îmi pare bine că uh, avem uh, o identitate de vedere aici. Noi vom fi prezenți la mare audiere uh, pe care Parlamentul organizează săptămâna viitoare în legătură cu securitatea alimentară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Spune președinta, s-a încheiat dezbaterea, se va vota mâine la 12.30. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul domnului Cavada privitor la sistemul școlilor europene. Dau cuvântul raportului domnul Jean-Marie Cavada, 4 minute.